liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch darum, die... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea trece direct la voturi. Începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi Cine nu votează, vă rog să părăsească sala. Voi da cuvântul raportorului, domnul Arsenis, pentru a ne spune de niște modificări de ultim moment. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru că au ieșit din uh, zona de confort cu acest raport, uh, încercând să găsească un compromis. Anul ac- dimineața aceasta, uh, cinci grupuri au participat la o întâlnire pe această temă. A fost o decizie curajoasă din partea tuturor grupurilor politice și aș dori să le mulțumesc uh, tuturor, deoarece cred că acesta este cel mai bun mesaj pe care îl putem transmite cetățenilor europeni mai ales atunci când uh, găsim un teren comun de înțelegere. Vă mulțumesc tuturor așadar pentru cooperare. Mulțumesc Criton Arsenis. Așadar, azi de dimineață a fost făcută o mică modificare și alte grupuri au aderat la compromis, astfel că lista de vot uh, care va a fost uh, transmisă poate nu corespunde cu uh, cea. Amendamentul 1. Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1, 1, a fost, 1, 4, 1 a fost uh, retras pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Trecem acum la amendamentul consolidat 3. Domnul Schnellhardt. Foarte pe scurt, la acest punct, noi, sau eu, am depus uh, amendamente. Acestea au uh, intrat în amendamentul consolidat 1, însă sunt în contradicție uh, cu ce aveam uh, noi. Pe de o parte era o abordare voluntară, pe de alta obligatorie, deci cred că ar trebui să avem un vot separat pentru că amendamentul meu este exact invers față de ce se regăsește în amendamentul consolidat. Dar PPE a semnat amendamentul consolidat. Așa că poate celălalt devine caduc. Poate că trebuie să discutăm în grupul de lucru PPE pentru a putea vedea cum abordăm problema în viitor. Votăm amendamentul uh, consolidat 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem să trecem mai departe, dragi colegi, să sărim peste următoarele. La mine e pagina 11. Amendamentul consolidat 4, mai precis. Și cine e de acord? Împotrivă, abțineri. Se adoptă și numărul 4. Haideți să votăm acum Agri 23. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24. Facem un vot electronic și s-a deschis votul. Die Grünen haben ein... Verzii au unul în plus la vot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist... A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 uh, pentru, 23 împotrivă și s-a respins. 24 pentru. Împotrivă, abține și se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adri 24 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum avem uh, amendamentul consolidat 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum, sărim peste la pagina, până la pagina 16 și votăm Amendamentul pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe, după pagina 16, după amendamentul consolidat deja votat la... Nu la 18, spune președintele, pentru că deja am acoperit acea pagină, ci direct la pagina 20, amendamentul consolidat 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sărim, sărim peste. Amendamentul consolidat 8 pentru împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum mai departe până la amendamentul consolidat numărul 9 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 321. Ba nu, 314, spune raportorul. Spune președinte, mă scuzați. Haideți să votăm 314 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Restul e caduc. 321 acum. 321 pentru. Împotriva. Abțineri și se adoptă. Se respinge. Se corectează președintele. 322 pentru. Împotrivă abțineri se, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Da, dacă doriți, putem să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 31 împotrivă și se respinge. Urmează acum 70 pentru. Împotrivă se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice. Devin caduce, de fapt. Și trecem la amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri eu cred că se adoptă, dar haideți mai bine să facem o verificare electronică, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 pentru, 13 împotrivă, da, e evident. Se adoptă. 82-83, identice, le votăm acum, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Se adoptă, spune președintele, dar mai bine încercăm uh, și varianta electronică. Nu e clar. A votat toată lumea. Se închide votul. 29 pentru, 22 împotrivă și se adoptă. O 100, amendamentul 100 e pe pagina 32 la mine. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Nu Împotrivă. Abțineri se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Wir stimmen ab über Abänderungsantrag 4. Wer ist dafür? Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 105. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 107. Pentru. Împotriva Abțineri. Se respinge. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotriva obțineri se respinge. Verificăm 5. Amendamentul 5, vot electronic pentru verificare. Ne-a votat toată lumea. Cei de la ALDE au un om în plus la vot. Faș ruga să extrageți cartela de vot. A votat toată lumea. S-a închis. 46 pentru, 9 împotrivă. E destul de clar și se adoptă. Două amendamente identice, 112 cu agri 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 112 și agri 5 vot electronic. Pentru că de aici de sus nu mi-am dat seama dacă trece sau nu. A votat toată lumea, s-a închis votul. 31 pentru 20 împotrivă se adoptă. 6 pentru împotrivă. Abțineri. Trebuie să facem o verificare electronică pentru că nu i-am văzut pe liberali. S-a închis votul, 22 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Amendamentul 10, consolidat, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, întotdeauna s-a deschis votul. S-a, a votat toată lumea? 44 pentru, 8 împotrivă, 3 abțineri. Vot final acum pentru uh, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis uh, votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 36 pentru 13 împotriva o abținere. Criton, felicitări! Astăzi uh, ai avut succes. Uh, mai ales datorită abilității tale de a elabora amendamente de compromis. Uh, iată, am parcurs repede, repejor subiectul. Foarte bine, mulțumesc foarte mult pentru activitate. Da. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht. Bun, ajungem acum la următorul raport al lui uh, Gilles Parnio, care se referă la amenințele transfrontaliere. Începem cu amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru. Cincizeci și unu pentru, împotrivă. Nu e bine. Trebuie să facem verificare electronică la 51. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. un, a unanim adoptat cu 57 de voturi la 0, nicio abținere. Îmi cer scuze. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, 53, îmi cer scuze, pe, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul este 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru,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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 76 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge avem uh, două amendamente identice, 23 și 91. Le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, a, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă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 se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, 105-106 le votăm împreună pentru că sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 28. Votăm cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sunt dafür. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, Se adoptă. Verificăm mai bine la 114. Facem o verificare electronică. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist EVP. A votat toată lumea, cei de la PPA unul în plus. Da? 38 pentru, 22 împotrivă, un, o abținere se adoptă, 116 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 117. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 31. Cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118, 119 voturi identice, pentru că așa este, pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Se respinge. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 40 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum vot electronic, vot uh, final, după cum se știe. A votat toată lumea. S-a închis votul. 52 de voturi pentru și doar 7 abțineri. Foarte bine. Și acum votăm uh, proiectul de rezoluție legislativă. Cine este pentru? A votat toată lumea. Pepe are un vot în plus. două de voturi pentru din nou, 6 abțineri. Felicitări, Gil Parnio. Bravo! Și felicitări uh, încă o dată pentru tot ce ai realizat. avem raportul Rosbach, doar un singur vot. Și trecem practic direct la votul final, vot electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă în unanimitate felicitări Anei Rosbach. Și acum, trecem mai departe. Ja, wir haben jetzt eigentlich vorgesehen, den Tagesordnungspunkt 10 ab... Spuneam că avem punctul 10, dar îl amânăm, pentru că au cerut-o mai multe grupuri politice, inclusiv cei de la Pești, și-au amânat votul ca să avem mai mult timp și poate să facem amendamente de compromis. Așa că acest punct se amână. Avem punctul 10, la care renunțăm.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 und das Berichterstatterin die Kollegin Jordan und es hat noch eine last minute. Bun, a avut loc o schimbare de ultim moment. E vorba de foaia de parcurs uh, pe energie până în 2050. Dar se pare că acum totul este în regulă și ar fi foarte bine dacă aș avea și eu lista de vot, dacă aș găsi-o. Wir kommen zum konsolidierten Abänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Amendamentul consolidat 1. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog frumos, uh, ridicați mâna. Avem amendamentul 9. Cine este pentru amendamentul 9? se respinge. 11 pentru, împotriva abține se respinge. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă, abține se adoptă. Și acum avem amendamentul 20. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6, Vreți să verificăm? Da. Vă rog. 20, partea a doua, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 de voturi pentru și 31 de voturi împotrivă. Se respinge, dar la limită. Amendamentul consolidat 6 astfel modificat, cum uh, a fost modificat în această dimineață, pentru împotrivă, și se adoptă. Și acum se dorește o verificare electronică la 6. Bine, facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 30 împotrivă și se adoptă. Trebuie să votăm acum amendamentul 23 ca adăugire.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 38. Pentru. Împotrivă. Abține. Nu e clar. Haideți să votăm 38 electronic. S-a deschis votul. 38. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 30 împotrivă, s-a respins. Votăm acum 41, dar în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, nu e clar. Sau? Haideți să votăm a doua parte de la 41, electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 37 pentru, 23 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă și a doua parte. Și votăm acum amendamentul Treizeci patru. S-a deschis votul la 34. scuze, uh, spune președintele, votăm uh, uh, prin ridicarea mâinii la 34. Cine pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm 42 două părți. Prima parte pentru, Împotrivă. abține, Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Iarăși în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm 44 electronic. Prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 30 împotrivă, s-a adoptat. A doua parte de la 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă, se scuză președintele. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Mai bine verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 pentru, 30 împotrivă se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19 în două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5-5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. A doua parte. S-a deschis votul. Ba nu, se scuză președintele, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și apoi trebuie să votăm separat amendamentul 66, a doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci. Verificăm a doua parte de la 66. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Votul. 33 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. Votăm 72 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea, unul în plus de la PPE. S-a închis votul. 52 de voturi pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Felicită raportorului! Gut, wir kommen jetzt zum Bericht Antonescu. Avem acum raportul doamnei Antonescu. Antonescu. Vă rog frumos să luați, loc, să luați loc, toți cei care doriți să votați. Votăm acum amendamentul 26. Cine este pentru? Trei părți, de fapt. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar, mai bine votăm electronic pentru a doua parte. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru 30 împotrivă. Se respinge. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru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 Împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru... A fost retras. Da. Trecem atunci la 41 direct, că a fost pentru că a fost retras. De fapt, 42 pentru... 42. Asta votăm acum. Pentru că toate celelalte, de la 36 încolo, 37 și așa mai departe, au fost retrase. Văd că lumea dă din cap și că așa este, că am fost bine informat, așa că votăm direct 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Sau verificăm electronic. Nu e clar. 42. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 31 împotrivă, se adoptă. 3, 43 uh, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot pe părți. 51. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Verificăm electronic. Pentru a doua parte de la 51. Uh, S-a deschis votul. EVP hat einen zu viel. persoană în plus de la PP. Se închide votul. 43 pentru 20 împotriva. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Împotriva abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotriva Abțineri? Haideți să verificăm electronic 59. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 31 pentru, 33 împotrivă. Se respinge. 60. Vot pe părți. Prima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 Coffee. Împotriva. Abțineri. Nu se știe. Haideți să verificăm electronic. 19. A votat toată lumea? O persoană în plus de la PP. Tot în regulă? Se închide votul. 28 pentru 33 împotrivă, deci se respinge. Ajungem acum la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți. Votăm a doua parte a amendamentului 22. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 23. Pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic a doua parte de la 23. A votat toată lumea? Se închide votul. 27 pentru 32 împotrivă. Se respinge. 24 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24, 25, mă scuzați, pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ajungem la votul final. Votăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. 57 pentru, două abțineri. Felicitări, doamne raportor, doamne Antonescu. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Trecem acum, dragi colegi, la punctul 13 de pe ordinea de zi și îl supunem la vot. Este vorba despre raportul Rodriguez, iar uh, raportorul ne-a uh, rugat să îi permitem să facă o declarație la început pentru că a apărut o modificare, așa că îi dăm cuvântul. Vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am nevoie doar de un minut pentru a face câteva observații. Aș vrea să vă spun că spuneam că nu vă voi lupta pentru amendamentul 1 care făcea referire la regulamentul anterior, însă amendamentul doamnei uh, Iana Cutachis a fost retras. Amendamentele 19 și 24 vorbesc despre zborurile de noapte și acestea contrazic, uh, se, se contrazic. Unii vroiau să voteze împotrivă pentru că nu se doreau restricții de operare a zborurilor de noapte și erau și cei care doreau să scoată toate aceste zboruri. Deci erau păreri contradictorii. Dar amendamentul este inocent pentru că nu cred că ar trebui să respingem astfel de amendamente cu un fundament atât de solid. Unii membri au spus că este un amendament stupid, dar nu este stupid să încercăm să reconciliem niște poziții care sunt atât de diferite. Știu că a fost un conflict și de aceea l-am retras, dar aș spune că dacă am putea face eforturi pentru a găsi un teren comun, atunci ar trebui să o facem. Am spus că trebuie să punem această referire la zborurile de noapte dacă asta rezolvă problema. Dar uh, astfel ar trebui să închidem toate aeroporturile, așa se spunea, dacă am include această referire la zborurile de noapte. Cred că trebuie să le răspundem uh, celor care au ridicat obiecții la acest amendament. Eu nu cred că acest amendament a fost stupid sau naiv, așa cum s-a pretins. Asta am vrut să spun și să clarific. Dar oricum ar fi, doresc să felicit secretariatul și raportorii din umbră pentru că au facilitat foarte mult acest proces. Mulțumesc! Sima? Nu e un subiect deloc ușor, domnule raportor. Votăm aici ceva destul de dificil. Și începem. Avem amendamentul 51. Cine este... Ba nu, se corectează președintele. Ba da, 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Împotrivă? Haideți să votăm electronic. 63. Vot electronic. PP-ul are un vot în plus. E bine acum. 60 pentru. Nimeni împotrivă, nimeni nu se abține. Clar. Felicitări și colegei. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci șase. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar verificăm uh, mai bine. 70. Verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 37 pentru 23 împotrivă. Se adoptă. Acum votăm 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 67 și cu 68 împotriva, ă, împreună pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 71. Verificăm. Verificăm atunci 67 cu 68 ă, electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 29 pentru, 32 împotrivă, se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 acum pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 19 e un amendament care a fost retras și votăm 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. 7-6 votăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. PPE? Un vot în plus. T5 pentru, 26 împotrivă și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 77 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Șapte opt pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Abțineri se, uh, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm atunci 81. Vot electronic. A votat toată lumea? Da, și PPE-ul a votat uh, cu câți oameni trebuie. Uh, s-a închis votul. 29 de voturi pentru, 30 împotrivă. Se respinge la limită. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum 24. Ba nu. Votăm prima parte, pentru că a doua parte e uh, caducă, deoarece amendamentul 19 a fost respins. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri, nu e clar. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 31 uh, împotrivă, se respinge. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 88 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 și 91 voturi, amendamente identice, așa că le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri se resping. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20, 92. Ba nu, e caduc, spune președintele. Votăm acum 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum pentru 94 uh, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm electronic atunci. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 30 pentru, 31 împotrivă și se respinge. nouă pentru, împotrivă, abține, se respinge. Wir stimmen ab über 101 in zwei Teilen. 101 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum 102, dar doar a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm 103 electronic. Se aflat? Se deschide votul. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 9. Se închide votul. 29 pentru, 32 împotrivă. Se respinge. 104 dafür. Dagegen. Și acum 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 105 pentru, Abțineri, uh, împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110. Pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog, cine este pentru 110? Împotrivă. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm electronic. Urmează acum următorul amendament. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Era 32, 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 36. Pentru. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci șapte și treizeci opt votăm împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 dafür. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci și 49. Le votăm împreună în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 și 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Vă rog să... Haideți să, vă, să verificăm electronic 123, să deschide votul 123. A votat toată lumea, se închide votul. 36 pentru, 23 împotriva. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. 52, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 8 pentru, împotriva abține se adoptă 9 și 57 sunt identice, le votăm împreună, se adoptă 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă 58 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 12. Este caduc. 61. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62. 62. Pentru, împotriva obținerii se adoptă. Ajungem la votul electronic, votul final electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 54 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului acestui aviz. Excelentă treabă! So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Ajungem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. De fapt, 14 și 15 le vom discuta împreună. Linda McKeven, aveți cuvântul. Aș vrea doar să clarific un lucru. 19 și 20 le discutăm tot astăzi sau mâine după amiază? Pentru că ni s-a spus că dacă terminăm votul mai devreme, am putea discuta 19 și 20 în această după masă. Vreau doar să clarificăm. Nu, îmi cer scuze, nu 19 și 20, ci 20 și 21 se corectează vorbitoarea. Bun, Aș dori să clarific puțin. Vom uh, discuta mai întâi despre animale, ne ocupăm mai întâi despre animale. Uh, domnul Schnellhardt este raportor și uh, punctele 20 și 21 vor fi discutate astăzi, dar va trebui să vedem care reprezentanții ai comisiei ajung mai întâi și uh, în funcție de aceasta stabilim ordinea în care le vom discuta. Așadar, punctele 20 și 21 vor fi discutate în această masă. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Horst Schnellhardt, care va uh, discuta împreună punctele 14 și 15. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, că îmi dați cuvântul. Am avut destul de multe amendamente și vreau să mulțumesc colegilor pentru interesul manifestat și pentru uh, cooperarea constructivă. Cu siguranță, mulțumit acestea, vom îmbogăți raportul. Eu cred că acest uh, schimb de opinii este foarte necesar, deoarece avem uh, câteva principii de care trebuie să ținem cont în ceea ce privește acest, aceste acte normative. În primul rând, regulamentul e Um, creat uh, pentru a trata situația cu privire la circulația necomercială a animalelor de companie. Și deci acest regulament nu este uh, valabil în ceea ce privește transportul intern național, ci în ceea ce privește transportul transfrontalier doar. Aș dori să menționez faptul că există foarte multe inițiative în acest sens din afară, mai ales în ceea ce privește animalele fără stăpân. Uh, este o problemă pe care va trebui să o rezolvăm la un moment dat în Uniunea Europeană și în, tot uh, acest, în același context aș dori să menționez raportul din proprie inițiativă al Uniunii Europene cu privire la bunăstarea animalelor. Acolo, la punctul 25, stipulăm următoarele uh, cerem un raport despre animalele fără stăpân uh, în care să se stipuleze soluții clare și durabile pentru statele membre și să avem un sistem uh, bine uh, implementat în ceea ce privește uh, identificarea electronică a animalelor ca, un, ca o acțiune um, cu rezultat concret. Este un subiect care ne preocupă pe mulți și um, acum că avem acest raport, trebuie să recunoaștem că problema este foarte complicată. E o problemă care ne preocupă și nu putem să o rezolvăm dintr-o dată cu acest raport, care de fapt vizează doar uh, transportul transfrontalier de animale. Eu cred că este uh, foarte important să recunoaștem asta și eu uh, mereu și mereu am făcut uh, trimitere la acest lucru. În ceea ce privește animalele fără stăpân, nu putem să rezolvăm problema doar cu acest raport, pentru că animalele fără stăpân oricum nu, sunt, nu vor fi înregistrate în baza de date stipulată în acest raport. Și oricum nu așa scăpăm de animalele fără stăpân. Și, doamne și domnilor, vă atrag atenția că nu avem nicăieri o bază de date care să cuprindă pe toată lumea, nici pentru oameni, nici pentru animale. Și a stipula asta aici și a obliga pe toată lumea să își înregistreze uh, câinele, pisica și dihorul într-o bază de date europeană, în mod obligatoriu, e absurd pentru că e depășit temeiul juridic și e depășită sfera birocrației de bun simț. Simț, și se pierde din vedere uh, raza de acțiune. Va fi foarte greu. Va fi foarte greu să mă duc uh, și să-i spun uh, bunicii că trebuie să-și înregistreze pisica în baza de dată europeană. Și ea va spune, păi ce să fac eu cu pisica mea de pe canapea, dar unde să o mai înregistrez, la ce bun? Este uh, o atitudine destul de autoritară, așa că i-aș ruga pe colegii mei să fie foarte prudenți, pentru că aici este vorba de bunăstarea animalelor doar, să ne concentrăm doar asupra acestui aspect și să așteptăm să vedem ce ne spune Comisia, cum se va rezolva problema. Nu așa rezolvăm problema aceasta de ordin general, nu facem decât să birocratizăm lucrurile și să uh, impunem costuri nenecesare cetățenilor noștri. Așa că să ținem minte că uh, nu aceasta este soluția, nu vom rezolva problema animalelor fără stăpân aici. Eu cred că ar trebui să nu pierdem din vedere ce înseamnă acest raport și cum de fapt vizează doar bunăstarea animalelor. Mai există câteva amendamente mm, asupra cărora vreau să uh, zăbovesc puțin. Este vorba despre faptul că am spus că um, identificarea electronică să fie făcută de către un medic veterinar și ca să fie o măsură înregistrată, pentru că um, veterinarul trebuie să treacă asta în calitate de sănătate al animalului și așa mai departe. Da, uh, în anumite state membre există o altă procedură. Și de aceea în amendamentul meu am ținut cont de asta, pentru că, de fapt, noi nu vrem să impunem uh, o procedură statelor membre. Cât timp există o altă procedură împământenită în statele membre cu privire la chip uh, și la ciparea animalelor, atunci uh, ar trebui să ținem cont de asta la considerente. Eu uh, aș fi de acord cu această abordare. Sigur că există mici excepții. Am spus să fie, ca chipul să fie implantat sub supravegherea medicului veterinar, alții spun că nici nu trebuie să fie prezent medicul veterinar. Ei bine, eu cred că dacă pe de o parte cerem o bază de date, după care slă, slăbim regulile în ceea ce privește supravegherea, nu e bine. Ar trebui ca, trebui ca supravegherea să fie foarte uh, strictă, pentru că e vizată însăși cartea de identitate a animalului. Mă, super, mă uh, surprinde faptul că există foarte multe excepții pentru animalele tinere. Eu nu știu ce e cu această critică, de ce se critică acest lucru atât de aspru. Repet, la un moment dat am spus că imunitatea e transferată de la mamă la uh, pui în primele 12 săptămâni nici nu e posibil să aibă loc o vaccinare. Imunitatea e prezentă sau nu, oricum nu se știe în primele săptămâni de viață și am spus că dacă proprietarul spune că uh, puiul a petrecut uh, X săptămâni cu mama, atunci trebuie să îl credem pe cuvânt. Dar ce se întâmplă mai apoi, după vaccinarea de la 12 săptămâni. Pentru că nu avem uh, o dovadă într-un timp foarte scurt. Și așa că în perioada 12-16 săptămâni spunem că printr-o declarație pe proprie răspundere că animalul, că puiul nu a intrat în contact cu alte animale nevaccinate și că mama a fost vaccinată, atunci, în anumite condiții, poate să fie în regulă și așa dar nu știu exact care este practica la ora actuală în diferitele state membre. Cert este că eu sunt oarecum sceptic dacă e chiar atât de importantă această problemă sau nu, sau dacă nu am reușit cumva să uh, fim mai uh, flexibili de dragul proprietarului de animale. Pentru că, practic, noi uh, avem deja o reglementare în acest sens și poate ar trebui să rămânem la aceasta. Am primit amendamente și în ceea ce privește catastrofele naturale. Am depus un uh, amendament. Și acum cu privire la obligația inform uh, informării. Păi, pentru mine este de la sine înțeles să există o informare a opiniei publice. Noi avem aici un regulament. Vrem să sprijinim statele membre și statele membre au fost uh, de acord că vor să-și asume răspunderea față de acest uh, domeniu uh, care privește animalele. Așa că n-am nimic împotrivă dacă vreți să consolidăm asta în scris. Mie însă mi se pare că e superflu, pentru că, de fapt, aceasta este premisa de la care pornim, nu-i așa? Că informarea trebuie să aibă loc, trebuie ca toate uh, oficiile competente să fie informate. Și apoi, bineînțeles, cetățenii să dispună această informație. Sunt sceptic și în ceea ce privește uh, derogările. Și uh, numărul animalelor care pot fi transportate uh, deodată, concomitent. Până acum era vorba de 5 animale maximum. Asta pentru a uh, combate traficul uh, de animale. Dar am primit foarte multe solicitări și mereu am primit notificări că această limitare de 5, la, la 5 e foarte problematică. Și atunci am spus că ar trebui să găsim un numitor comun și să ajungem la o soluție flexibilă. Să fim flexibili și de data aceasta. Consider că e posibil să fim mai flexibili Dar nu știu exact cât de, de dorit este să fim total flexibili, să nu avem niciun fel de limită. Eu știu că în 5 ani Comisia Europeană va face un raport uh, despre cum au fost, s-au derulat uh, lucrurile, cum funcționează implementarea regulamentului și unde sunt potențialele lacune. Am depus un amendament în acest sens și cred că vreau să îl păstrez. Pentru că există, sigur, există sigur câteva uh, probleme. Uh, de exemplu, cunosc pe cineva care are câini de vânătoare și vrea să uh, își transporte câinii de vânătoare și știu că această chestiune nu este problematică în Europa cu vânătoarea și transportul animalelor de vânătoare, așa că Iată, un exemplu în care putem, putem să fim uh, flexibili. Mai există și uh, expoziții canine și așa mai departe, unde iarăși uh, uh, pot fi transportate mai multe animale, pentru că, bineînțeles, acestea sunt identificate ca atare, sunt înregistrate și așa mai departe. Iată, voi depune amendamente pentru a uh, lăsa loc, de, uh, flexi- a lăsa loc flexibilității uh, la acest capitol. Eu cred că putem să preluăm foarte multe lucruri la bord. În ceea ce privește documentul de identitate, eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe um, specie, uh, rasă și uh, sex și apoi să identificăm ultimii doi proprietari. Dar știm exact ce se întâmplă. După ce se naște un animal, acesta este vaccinat Uh, și uh, primești un carnet de sănătate în care e trecut uh, uh, crescătorul și apoi când animalul este vândut, evident că e trecut și numele proprietarului. Deci nu trebuie să ne stresăm foarte tare cu trasabilitatea aici. Există câteva amendamente în ceea ce privește uh, obligația ca uh, medicii veterinari să păstreze informațiile despre animale. Noi am spus o marjă de 3 ani, dar dacă spunem 3 ani, Uh, să lăsăm așa pentru întreaga Europa. Doamnelor și domnilor, eu uh, cred că e important să ținem cont de toate aceste aspecte. Eu v-am prezentat care sunt, în opinia mea, cele mai importante elemente îmi pasă foarte mult de acest subiect, dar încă o dată nu aș vrea să discutăm despre o bază de date europeană, pentru că e un proiect atât de complicat, atât de multifacetat, încât uh, nu am reușit să facem nimic. Ar trebui să ne concentrăm pe uh, subiectul raportului uh, bunăstarea uh, animalelor, să nu pierdem din vedere ceea ce se întâmplă la comisie. Uh, eu cred că e mult mai bine dacă procedăm așa cum am sugerat. Mulțumesc, domnule Schnellhardt. Urmează domnul Palachis, ca raportor din umbră. Herr Vorsitzende, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că majoritatea amendamentelor propuse pot să îmbunătățească acest regulament. Uh, și uh, merită să fie susținute. Eu susțin uh, toate amendamentele care cresc transparența și fac mai dificilă abuzarea sistemului prin uh, falsificarea documentelor. Propun așadar ca pașapoartele pentru animalele de companie sau documentele de identificare ale acestora să fie pretipărite de toate organizațiile autorizate acesta trebuie să conțină informații cu privire la ultimii doi uh, proprietari ai uh, animalului. Însă, evidențele cu privire la proprietarii anteriori trebuie la rândul lor să fie păstrate, pentru că uh, astfel evităm situații în care se schimbă proprietatea asupra animalului de companie într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, acestea ne uh, ajută să, să trasăm, să asigurăm trasabilitatea originii animalului. Majoritatea statelor membre au sisteme electronice destul de bune, însă ne lipsește o interconexiune între aceste baze de date uh, într-un singur sistem centralizat. Aș fi interesat să aud care este punctul de vedere al Comisiei cu privire la aceste amendamente care, cum vă spuneam, uh, sunt acceptabile pentru mine. Sprijin uh, derogarea potrivit căreia testele de titrare cu anticorp să nu fie necesare pentru animalele de companie care sunt uh, transportate într-un stat membru printr-o țară terță care nu are reglementări adecvate uh, numai dacă animalul rămâne în uh, transport sau uh, în mijlocul de transport sau în aeroportul internațional. Această derogare trebuie să fie folosită doar pentru transportul uh, feroviar, rutier, feroviar sau aerian și nu pentru transportul rutier. Așadar, în general, sunt doar câteva aspecte în care am câteva divergențe cu raportorul. De exemplu, câți ani uh, trebuie să păstreze veterinarii date cu privire la documentele de identificare ale animalelor de companie sau ce documente uh, pot să însoțească un grup de cinci câini care merg la o expoziție canină. Dar oricum ar fi, sunt dispus să găsim uh, un compromis pe aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult! Chris Davis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat să aud uh, că pisica domnului Schnellhardt rămâne pe canapea. Uh, pisica mea stă pe tastatura de la calculator și de fiecare dată când vreau să o, să dau jos se supără foarte tare. Vreau doar să fac câteva observații. În primul rând, uh, baza uh, de date sau un punct uh, de referință esențial. Cred că aceasta este suprareglementare. Alții spun că este relativ ușor de implementat. Aș fi curios să știu care este răspunsul comisiei la această întrebare, dar deocamdată mie mi se pare un pas inutil. Am, propu- am propus amendamente cu privire la trasabilitatea proprietarilor. Uh, și anume dacă este sau nu necesar să avem aceste informații. Poate că este necesar, dar uitându-mă la cele 165 de amendamente uh, predate de domnul Schnellhardt, mă gândesc uh, astfel. Vreau să avem un regulament ușor de implementat care să ofere măsuri de protecție împotriva rabiei. Uh, dar vreau să fim siguri că nu lăsăm uh, uh, lacune pentru a permite practici inacceptabile. Săptămâna trecută a avut loc un workshop la Parlament cu privire la transportul animalelor de companie exotice un uh, workshop uh, îngrozitor. Adesea sunt animale prinse din sălbăticie, din regiunile ecuatoriale de obicei, uh, zone care sunt uh, supuse unui risc de biodiversitate, dar care nu sunt neapărat afectate de rabie. Și uh, ni s-a arătat că 70% dintre animale uh, mor până când ajung la magazine. Uh, dacă aș fi uh, dacă am fi avut această discuție înainte, aș fi depus niște amendamente. Acum, uh, sigur că nu vreau uh, controle birocratice exagerate când vorbim despre câini și pisici. Oamenii își iubesc animalele și așa mai departe, dar din prezentare a ieșit foarte clar că uh, atunci când uh, există oportunități de a face bani, oamenilor nu prea le mai pasă despre animale. Ele sunt doar niște bucăți de carne din care se pot face bani. Sigur, este o chestiune mm, uh, secundară uh, față de discuția noastră, dar vreau să întreb uh, Comisia dacă are intenția de a face ceva în ceea ce privește transportul animalelor exotice într-un viitor mai mult sau mai puțin uh, îndepărtat. Mulțumesc, uh, uh, Jill Evans, acum, din partea coordonatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului, deoarece există o provocare între a-i lăsa pe oameni să călătorească cu animalele de companie și a asigura siguranța publică și sănătatea publicului. Cred că raportorul a identificat toate problemele majore pe care vrem să ne concentrăm cu toții. Evident, noi toți împărtășim uh, acest obiectiv de a atinge un echilibru și sper că vom ajunge la un acord. În primul rând, în ceea ce privește baza de date, mi-e teamă că nu am uh, putut ajunge la întâlnirea raportorilor din umbră, dar înțeleg evident preocupările legate de birocrație și le împărtășesc într-o oarecare măsură. Însă, din câte înțeleg eu, există oarecare forme de baze de date în 26 dintre statele membre și cred că ar fi logic să coordonăm aceste baze de date la nivel european. Aceasta ar asigura o mai bună trasabilitate și o reacție mai rapidă în cazul uh, unor epidemii uh, și aceasta ar contracara și comerțul ilegal dar uh, poate când vom discuta vom ajunge la un acord. Există și o altă chestiune care a fost menționată de raportor și anume uh, implantarea de chipuri. Singura problemă este dacă un veterinar trebuie să supravegheze sau nu această acțiune. Uh, în uh, țara Galilor uh, există asociații uh, pentru protecția animalelor care supraveghează aceste operațiuni în tot felul de medii și, evident, întotdeauna este prezent, prezent și un veterinar pentru a împiedica anumite practici inacceptabile. Apoi, ceilalți raportori din umbră spuneau că numărul maxim de animale trebuie să fie 5 în cazul uh, transporturilor. Sigur, această, uh, acest această prevedere ar putea fi utilizată necorespunzător, dar va trebui să vedem uh, uh, ce putem, la ce concluzie putem ajunge în urma discuțiilor. Același lucru este valabil și pentru derogarea uh, pentru animale și acea perioadă de trei luni. Uh, oricum, uh, preocupările sunt aceleași pe care vi le-am exprimat și data trecută când am discutat despre acest regulament. Aștept cu interes să, uh, să discutăm aceste idei uh, între raportorii din umbră și sunt sigură că putem ajunge la un acord cu privire la majoritatea, dacă nu chiar la toate, dintre aceste aspecte. Mulțumesc! Urmează acum doamna Iana Kudakis. De fapt, nu, Ana Rospach o reprezintă. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o prezentare a doamnei Iana Kudakis, care este raportorul nostru din umbră pe acest subiect. O să prezint totul în limba engleză. În primul rând, trebuie să recunoaștem că raportorul uh, a făcut câteva sugestii pornind de la propunerea comisiei. Amendamentele se referă la dorința noastră de a reduce povara administrativă inutilă și credem uh, că aceasta ar uh, prezenta o povară administrativă pentru cabinetele veterinare. Intenția este să nu restricționăm uh, procedura de microcipare la veterinari și respectăm dorința raportorului de a avea cerințe minime pentru veterinari sau pentru persoanele competente care efectuează aceste operațiuni. A doua chestiune se referă la necesitatea de a asigura libera circulație a animalelor de companie la evenimente de genul uh, expozițiilor canine. Vrem ca aceste evenimente să nu fie afectate în mod advers, însă vrem să prevenim în același timp activitățile frauduloase și am, um, și am propus o modificare la articolul 40. Apoi vrem să fie clar un lucru. În cazul uh, animalelor, uh, pentru care există o verificare a conformității, proprietarul trebuie să returneze animalul în țara sa de origine, așa cum se prevede la articolul 37. Per ansamblu, amendamentele uh, întăresc uh, propunerea comisiei și propunerile făcute de raportor și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu raportorul pentru a ajunge la uh, un acord înainte de a vota în comisie. Până acum, uh, atât am avut de spus. Cam atât din partea noastră. În rest, în ceea ce mă privește, sunt uh, uh de aceeași părere cu Chris și eu am uh, un câine și o pisică, îi iau cu drag uh, cu mine peste tot. Nici prin cap nu-mi trece să mi las animăluțele în altundeva. Haideți să nu îngreunăm situația uh, pentru veterinari în general. În ceea ce mă privește, e important să îi educăm pe proprietari să își asume răspunderea pe care o au față de animalele pe care le dețin. Altfel să nu avem animale de companie dacă nu le înregistrăm ca lumea, dacă nu le cipăm ca lumea, dacă nu le ducem la vaccin și așa mai departe. Dacă nu vrei să faci toate astea, atunci nu-ți lua animal de companie. Eu cred că nu ar trebui să îngreunăm lucrurile, după cum spuneam, dar în același timp să știm cu toții, toți proprietarii de animale, că avem o răspundere față de acestea. Uh, Mulțumesc foarte mult! Acum, Iuta nu e, dar eh, domnul Zanoni. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, domnului raportor uh, pentru treaba foarte bună. Acest regulament este foarte important. Cetățenii europeni au dreptul de a-și transporta animale de companie în Europa. Este vorba și despre protecția bunăstării animalelor, în egală măsură, dar și de protecția sănătății cetățenilor noștri. Dat fiind că E vorba aici de boli transmisibile de la animal la om, cum ar fi turbarea. Baza de date ar trebui să fie ușor accesibilă din uh, toate statele membre. Domnul raportor uh, spune că e vorba de birocrație aici. Ei bine, Uh, introducerea de microchipuri, uh, bază de date și așa mai departe, există deja în unele state membre. Multe regiuni în Italia, de pildă, au deja, um, folosesc deja acest sistem. Bine, poate um, bătrânică vrea să-și uh, transporte pisicuța în altă parte, într-o capăt în celălalt al țării și se confruntă cu diverse probleme, trebuie să completeze diverse documente și poate costurile sunt prea mari. Pe mine, pe mine mă îngrijorează un lucru și anume că există aceste derogări, derogări în cazul turbării, iar uh, colegul nostru a spus că există o fereastră între uh, 12 și 16 săptămâni, când uh, căței sunt înțărcați. Uh, trebuie să vedem, să ne dăm seama că nu sunt foarte multe inspecții aici, uh, nu se, nu se efectuează controle și inspecții la frontieră pentru transportul de animale de companie. Nu, nu știu dacă avem nevoie de legislație mai permisivă acum în Italia. Există sancțiuni administrative cât și penale pentru cazul în care Uh, se transportă cățeluși uh, cu vârstă de sub 3 luni. Este vorba și de trafic ilegal uh, de cățeluși cu vârstă până la 3 luni. În Italia, în nord-estul țării, am ne-am confruntat cu răpiri de căței cățeluși, mai ales uh, din, uh, de către cetățeni din Ungaria. Inspecțiile deficiente uh, nu înseamnă că regulile trebuie să fie mai permisive, ci din potrivă. Iar în ceea ce privește amendamentul 34 al raportorului și derogările, cred că ar trebui să restrângem excepțiile, fiindcă s-ar putea până la urmă să facem mai ușoară încălcarea regulilor. În ceea ce privește unele amendamente, 181, 190 și 219, aici se face referire la documentele necesare transportului de animale de companie Uh, de la anexa 1, în afară de câini și pisici, e vorba mai ales de păsări. Eu cred că această situație ar fi îngrijorătoare, fiindcă se dorește aici uh, eliminarea limitei de 5 animale. Se face referire în egală măsură la autorizare colectivă, spre deosebire de autorizație, colect- autorizație individuală. Uh, deci poți să ai un singur document, un singur uh, pașaport pentru o sută de păsări cu care călătorești și asta <laughs> poate să fie o problemă. Dintre uh, motivele pentru care am depus aceste amendamente este că păsările ar trebui să facă obiectul unui control de sănătate. Dacă ne gândim la Italia, de pildă, aia, acolo am uh, ne-am confruntat cu o epidemie de gripa aviară răspândită, peste 40.000 de păsări au fost sacrificate. Această problemă înseamnă că nu ne putem permite să acceptăm astfel de reguli. Fiindcă trebuie să ne gândim întotdeauna la sănătatea cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am parcurs lista vorbitorilor. Acum dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice pentru alte explicații. Uh, Hela Domanda. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun un lucru. Contextul acestui regulament, ce stă în spatele acestui regulament, este ideea de a preîntâmpina uh, epidemiile animale, care pot avea un efect negativ asupra sănătății umane. Și asta în cadrul transportului necomercial al animalelor de companie. Situația nu este deloc ușoară și nici acum 9 sau 10 ani când s-a adoptat legislația care este acum în vigoare. Mă bucur că problema răspândirii bolilor animale cauzate de transportul de animale nu a reprezentat decât un procent mic de ce? Fiindcă regulamentul, în mare parte, um, și-a atins scopul de a opri răspândirea bolilor animale, animalelor uh, prin intermediul transportului animalelor de companie. Și în același timp a înlesnit transportul uh, animalelor de companie. Deci acum uh, toți cetățenii europeni care doresc să transport, să călătorească își pot călători cu animalul lor de companie. Vreau să vă spun că regulile pe care le avem acum funcționează foarte bine. Și iată că și-au atins principalul scop. Acum, mm, sigur s-au ridicat o sumedenie de aspecte, dar e vorba de amănunte până la urmă. Bineînțeles, toate aceste contribuții sunt extrem de utile și așteptăm cu mare nerăbdare votul în comisie și la plenară. Dar, până la urmă, e vorba de amănunte aici. nu mai amănunte. Repet faptul că trebuie să ținem cont de uh, conceptul simplității. Haideți să nu complicăm lucrurile, dacă nu am identificat o problemă gravă care să fie cauzată de regulile existente. Una dintre cele mai grave probleme, după cum bine știm cu toții, este faptul că s-ar putea să aibă loc un transport ilegal de animale în scopul vânzării. E vorba de uh, animale care sunt transportate în conformitate cu reguli care se aplică animalelor de companie și nu altora. Apoi mai avem inspecții și controle, articolul 35 aici, din propunerea comisiei care, care înlesnește controle și inspecțiile în statele membre clarificând cadrul juridic. S-a vorbit uh, și despre baza de date electronice, care, electronică, care există deja la nivel național. Nu știu cât de folositoare sunt aceste baze de date, dar un lucru este sigur. Nu au ca scop uh, asigurarea, uh, garantarea securității transportului necomercial a animalelor de companie dintr-o țară într-alta. Într bazele de date nu au același scop ca, această regula, ca acest regulament. Dacă ne folosim de acest regulament pentru a armoniza bazele de date în acest sens, eu cred că nu asta trebuie să facem. Pentru că nu am face decât să creăm birocrație nenecesară care, care nu va aduce nimic bun. Avem o problemă și cu animale de companie exotice. Cineva a întrebat ce dorește să facă Comisia în ceea ce privește importurile. Importurile, într-adevăr, reprezintă o, proble- o problemă. Nu sunt uh, acoperite de cadrul juridic al acestui regulament, cel puțin în mare parte, dar Comisia se aplacă asupra acestei probleme, s-au făcut propuneri în acest sens uh, care acum sunt în curs de examinare la comisiile permanente, mai ales în ceea ce privește animalele copitate, care reprezintă un pericol uh, mai special. Care este, până la urmă, ideea principală, bunăstarea animalelor sau sănătatea oamenilor? Fiindcă încurcăm borcanele aici, încercăm uh, să să combatem uh, zoopatii sau uh, încercăm să ne asigurăm că, anim- că animalele sunt transportate în condiții care le garantează bunăstare. Avem întotdeauna probleme cu ceea ce este temeiul juridic, proporționalitate și așa mai departe. Iar uh, aceste lucruri sunt, nu trebuie trecute cu vederea. Comisia, într-o mare măsură, rămâne pe poziție în ceea ce privește cadrul, temeiul juridic actual. Vreau să vă spun că principal, principala idee care a stat la baza uh, acest, acestei propuneri, uh, acestui proiect de document a fost uh, armonizarea cu tratatul de la Lisabona. Nu doream să aducem mari schimbări legislației existente. Vă reamintesc, deci, care, vă reamintesc că există reguli care guvernează transportul animalelor uh, în număr de peste 5 pisici, câini și uh, dihor de companie. Dacă doriți să transportați peste 5 exemplare din aceste specii, atunci se aplică reguli comerciale. Deci trebuie să fiți în posesia unui certificat de la veterinar. Uneori durează mult timp să obțineți acest document, dar atâta timp cât uh, certificatul este uh, vala, în, în perioada de valabilitate, atunci uh, se pot transporta fără probleme animale, dar e nevoie de acest certificat de la veterinar și trebuie ca animalele să fie înregistrate. Acestea sunt, aceasta e legislația în vigoare. Uh, Aici avem regulamentul Comisiei de 388 pe 2010. Comisia solicită Parlamentului și Consiliului uh, în conformitate cu articolul 40 să se folosească secțiunea 2 să se folosească de actele delegate și pe baza experienței pe care am dobândit-o deja în decursul celor doi ani de aplicare a regulamentului despre care vorbeam, considerăm că ar, uh, ar fi o idee bună să confirmăm uh, modificările aduse regulilor existente. Dar până la urmă, vă spun, e vorba de detalii. Comisia uh, dorește să confirme cererea adresată Parlamentului și Consiliului de a avea um, acte delegate pentru a lua decizii în acest domeniu. Apoi, în ceea ce vește microcipurile și instalarea acestora. Și aici vrem să confirmăm, să se confirme regulile existente care funcționează și nu vrem să sporim birocrația. Statele membre să fie cele care hotărăsc uh, cine instalează cipurile. Cred că am uh, trecut în revisă toate aspectele importante. Da, mai e un lucru. Uh, regulile nu spun că trebuie să avem ca scop trasabilitatea, trasabilitate 100% în ceea ce privește transportul de câini și pisici dintr-un sat în altul. Dacă am dori acest lucru, atunci procesul ar fi extrem de lung și costisitor, după părerea noastră, ar fi și disproporționat față de scopul acestui regulament scop care a fost deja atins foarte bine uh, prin modul în care a fost folosit regulamentul. Mulțumim foarte mult. La final, concluziile uh, le va trage raportorul. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dragi colegi, mulțumesc pentru contribuții, mulțumesc pentru intervenția comisiei, care este foarte utilă. Vreau doar să profit de ocazie ca să spun că ar trebui să uh, filtrăm foarte bine uh, lucrurile ca să ne dăm seama care este țelul acestui uh, act normativ. Să nu uh, creăm uh, probleme juridice uh, care greu vor fi soluționate. Eu sunt ferm convins că împreună cu raportorii din umbră uh, voi reuși să formulez un text care să poată fi acceptat de majoritatea colegilor uh, și cu siguranță orice informație venită de la comisie ne va ajuta. Mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc și eu, spune președintele. Vom vota uh, punctele 14-15 pe 6 noiembrie la comisia noastră, după care mergem în plenară, uh, dar nu știm exact când va avea vot, uh, loc votul la plenară. Am încheiat aceste puncte. Acum avem punctul 21 și dau cuvântul uh, lui Satu Hasi, reprezentanta verzilor. Ok, este comision. Ba nu, rea președintele, mai întâi comisia. Domnul Iorn este reprezentantul comisiei, vă rugăm să ne puneți în temă. Thank you very much for your flexibility. Mulțumesc foarte mult pentru flexibilitatea de care se dovadă. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia își dă bine seama de riscurile și problemele sanitare și de sănătate care uh, sunt legate de folosirea uh, dieselului ca combustibil și uh, ne dăm și suntem conștienți de uh, raportul uh, publicat, la, ad, adoptat de OMC pe 12 iunie, pentru că deja se luaseră măsuri pentru reducerea impactului asupra sănătății a combustibilului diesel Aici avem normele Euro 6 pentru camioane și Euro 5, Euro 6 pentru vehicule, pe care le știți foarte bine, dat fiindcă ați fost uh, raportor în acest domeniu, care ar trebui să reducă pe viitor uh, emisiile de particule fine pentru uh, vehicule și camioane. Comisia susține că reducerile substanțiale care ar trebui să fie obținute pe viitor, începând cu 2014 pentru autoturisme, autoturisme ar trebui să, minima, să reducă semnificativ impactul asupra sănătății acestor particule. Desfășurăm uh, acum, uh, facem acum uh, în continuare eforturi în ceea ce privește modernizarea flotei existente, dat fiindcă aceste aplicații că aceste, regula, aceste reguli nu se aplică decât uh, flotei noi, așa cum uh, a spus, s-a spus și în comisia dumneavoastră, mulțumită unui amendament uh, înaintat pentru textul Euro 6 camioane, am dorit stabilirea unor standarde și norme pentru a permite modernizarea și aducerea la standard a camioanelor până la 2000, până în 2000, până la finele 2013. Serviciile Comisiei doresc, în egală măsură, să se ocupe de reducerea emisiilor de particule fine pentru uh, vehiculele folosite, uh, motorizate folosite pe șantiere, care contribuie semnificativ la aceste emisii. Încercăm să reducem aceste emisii printr-o nouă propunere care va, trebui, care va fi adoptată de Comisie în 2013. Iată, pe scurt, câteva elemente care vă prezintă activitatea noastră în Comisie pentru uh, care are scopul de reducere a impactului asupra sănătății a particulelor fine emise de uh, autovehicule care folosesc combustibil diesel. Mulțumesc. Satu Hasim. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru răspunsul dat, dar dacă am înțeles eu bine, vă vor, vorbiți aici despre standarde care au fost deja adoptate. Este vorba de o nouă uh, clasificare a emisiilor de diesel drept cancerigen și aș dori să știu, fiindcă la evaluarea, în evaluarea impactului s-au făcut evaluări privind uh, mort- din costurile, privind costurile legate de sănătate și mortalitate comparate cu costurile curățării emisiilor. Vreau să știu dacă Comisia intenționează să actualizeze această analiză a randamentului ținând cost-beneficii, țin, ținând col, cont de această nouă clasificare a emisiilor de, de diesel drept cancerigen. Aș dori să întreb Comisia dacă intenționează să armonizeze standardele de emisii ale vehiculelor. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră uh, faceți referire la decizii care au fost luate deja, dar credeți cumva că am putea să um, consolidăm aceste standarde, asta uh, ținând cont de ce s-a hotărât deja. Corin Lepaj, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor spuse de colega Satu Hasi. Cred că ne confruntăm cu o problemă foarte gravă de sănătate publică. Consolidarea normelor este foarte importantă, dar și aplicarea normelor și standardelor existente, precum și sancțiunile folosite, iar țara mea este vizată aici din plin, deci sancțiunile pentru nerespectarea normelor existente este o chestiune la fel de importantă. Știm foarte bine cât de mult costă la nivelul finanțelor publice bolile respiratoare și Um, alte consecințe ale polorii atmosferice și mai ales cauzate de particulele fine, poate a venit momentul să avem o politică riguroasă și cu măsuri de urgență uh, pe, în acest domeniu. Dank. Mulțumim foarte mult. La anul avem anul tematic al calității aerului din Europa și așteptăm o propunere a Comisiei în ceea ce privește noile limite privind particulele. Știu că până acum am definit obiectivele. Puteau să fie mai ambițioase, dar mai târziu am și constatat că în baza um, valorilor, am, că avem obiectivele, dar că de fapt nu am atacat problema la sursă. Și asta din cauza că uh, există mari interese economice, așa că ar fi bine să ținem cont de uh, standardele care trebuie impuse în uh, spațiile urbane și că ar trebui să discutăm despre modul în care am putea să reducem consumul pentru că nu e așa, dacă consumăm mai puțin, particulele emise sunt mai mici. Dar totul costă. Și um, raportul cost-beneficiu trebuie să țină cont uh, de aspecte de sănătate mult mai mult. Acesta este un bun punct de pornire și poate că ne veți putea oferi un răspuns. Mai am totuși uh, um, o intervenție. Carl Schlüter when I was at home... Și mă, mă întreb, fiindcă m-am întâlnit acasă cu un grup de ecologiști și am vorbit despre standarde și norme de prezența particulelor în aer. Am înțeles că nu uh, le veți uh, nu le veți face mai stricte, fiindcă mă, și mă îngrijorează acest lucru, fiindcă pentru aceste particule, ca să zic așa, rata de cancer pe kilogram de emisie este mai ridicată. Deci, ce veți face în acest sens? Mulțumesc! Mă uit în sală, nu mai văd alte intervenții. Atunci uh, dau cuvântul comisiei din nou. Asta pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Merci. Mulțumesc. Au fost menționate mai multe elemente. În primul rând, în ceea ce privește strategia privind calitatea aerului, am înțeles că comisarul Potocnic are intenția să propună în 2013 o revizuire a strategiei privind calitatea aerului, referitor la instrumentele efective pentru a reduce în mod eficient uh, substanțele poluante, au fost deja întreprinse inițiative, unele chiar recent unele în sectorul automobilelor și unele în sectorul a camioanelor, care vor intra în vigoare progresiv mai ales în sectorul automobilelor, pentru că începând cu 2014 va intra în vigoare o normă care va impune obligativitatea filtrelor de particule. Iar această măsură ar trebui să ducă la o îmbunătățire substanțială a calității aerului și dar și a masei și cantității de particule. Au fost deja prevăzute unele elemente în acest sens, însă nu vor intra în vigoare decât pentru uh, industria automobilelor civile. Uh, în această sală a avut loc chiar o dezbatere uh, pentru uh, a vedea ce putem face uh, cu privire la flota de automobile existentă, pentru că de obicei uh, parcul se renoiește odată la 8 ani și asta pentru a-i uh, sensibiliza pe posesorii de camioane care folosesc predominant diesel să se doteze cu sisteme uh, care să le permită să diminueze în mod substanțial emisiile de particule. Acest element este în curs de pregătire. Mai este o altă măsură în curs de pregătire și anume reducerea emisiilor de particule de la uh, utilajele de șantier. Vom discuta cu parlamentarii și vom uh, adopta o măsură pentru ca, începând cu 2013, să reducem emisiile de particule la sursă. Uh, Acum uh, se punea întrebarea dacă intenționăm să revizuim uh, studiile de impact uh, sau studiile privind raportul cost-beneficii. Este o opțiune posibilă și trebuie să vă mărturisesc că nu am luat încă în considerare acest aspect. Uh, însă vă spuneam uh, că vom avea o propunere care se referă la motoarele uh, care nu ale autovehiculelor care nu circulă pe șosele. Este vorba de utilaje industriale. Iată ele, diferitele elemente pe care doream să le aduc în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc pentru aceste clarificări! Sigur că am progresat foarte mult la Euro 5, Euro 6, în ceea ce privește masa de particule, um, micile particule 2-5 um, sunt cele mai problematice. Mai sunt lucruri de făcut, um, Uh, trebuie să mai uh, facem și noi față provocărilor, dar și comisia, pentru că uh, în următorii ani avem o, o sarcină foarte serioasă în ceea ce privește asigurarea calității aerului. Mulțumesc și pentru flexibilitatea de care ați dat dovadă, pentru că ați venit mai repede în această după-amiază, în loc de mâine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, e vorba de punctul 20 avem un schimb de opinii cu reprezentanții comisiei. Mulțumesc din nou pentru flexibilitatea domnului Anzen, pentru că a venit în această după-amiază și nu mâine. Vă dau cuvântul mai întâi pentru o introducere. Vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați oferit ocazia de a face câteva observații introductive. Uh, mă bucur că și dumneavoastră ați dat dovadă de flexibilitate, astfel încât uh, să îmi pot și eu aranja programul pe astăzi. Noi am uh, elaborat o comunicare cu privire la amestecurile de substanțe chimice și la efectele combinate ale substanțelor toxice. Aș vrea să vă menționez cei doi piloni uh, pe care i-am avut în vedere și să fac un rezumat al acțiunilor pe care le considerăm necesare. Inițial am uh, efectuat un studiu uh, pe care l-am contractat extern urmând regulile cu privire la toxicitatea amestecurilor. Acest raport a făcut uh, obiectul unei revizuiri de către Comitetul Științific, găzduit de Directorul General pentru Sănătate. Pe baza rezultatelor acestei revizuiri, raportul nostru inițial a cuprins uh, date dovedite științific, uh, precum și lacunele care există și acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a completa lacunele. În uh, secțiunea de concluzii a comunicării am identificat uh, necesitatea de a completa lacunele de cunoștințe, în sensul că vrem să lucrăm la dezvoltarea unei platforme uh, pentru uh, monitorizarea uh, datelor privind substanțele chimice. Este vorba despre o bază de date cu, uh, care conține date de monitorizare a substanțelor chimice prezente în mediu și combinațiile de substanțe chimice care se regăsesc în Europa și care afectează sănătatea oamenilor și animalelor. A doua acțiune este una importantă care uh, își propune să înțeleagă toxicitatea substanțelor chimice, mai ales în uh, contextul programului Orizont 2020. Uh, Aceasta ne va ajuta să construim o bază de cunoștințe pentru a gestiona substanțele chimice uh, pentru care nu se colectează date cuprinzătoare în baza legislației actuale. Apoi, uh, Există două acțiuni care au mai mult legătură cu legislația în vigoare și după aceea mă voi și opri. O acțiune se referă la examinarea amestecurilor chimice prioritare pentru care avem deja dovezi uh, sau informații disponibile și vrem să vedem dacă există vreun uh, risc reprezentat de aceste amestecuri și măsurile care trebuie întreprinse și în baza cărei legislații pentru a gestiona riscurile identificate. O altă acțiune constă în elaborarea de linii directoare uh, pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează amestecurile de substanțe chimice. Și aceasta ne va ajuta să avem o abordare consecventă cu privire la evaluarea amestecurilor de substanțe chimice. În acest sens, a fost constituit uh, un grup cu reprezentanți din diferitele direcții generale care lucrează pe marginea substanțelor chimice, dar și din uh, agențiile uh, care au un rol în evaluarea substanțelor chimice și în special a amestecurilor de substanțe chimice. Aceasta a fost o scurtă introducere a comunicării noastre. Aștept cu nerăbdare schimbul de puncte de vedere și sper că voi putea să vă răspund la întrebări uh, în mod satisfăcător. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Hansen. Uh, domnul Sveslund a cerut să intervină. Domnule Hansen, aș dori să fac câteva observații. Și eu am analizat îndeaproape această chestiune. Este evident uh, uh, foarte dificil uh, să avem o abordare foarte bună. Viteza însă este cea care ne preocupă foarte mult. Știm că trebuie să respectăm principiul precauției. Trebuie să luăm măsuri chiar dacă nu avem toate cunoștințele necesare mai ales când uh, există un risc pentru sănătatea umană. Acestea fiind spuse, vreau să fac o propunere pentru Consiliul de Ministri din țările nordice. Uh, se spune că substanțele chimice sunt acoperite de diferite uh, legislații și Consiliul uh, Nordic sugerează că valorile prag trebuie să fie reduse pentru că cantitatea totală a substanțelor chimice este reglementată prin diferite acte normative și de aceea pentru a reduce expunerea la aceste substanțe chimice trebuie să reducem valorile prag uh, cu cel puțin 10% și uh, suma totală a expunerii uh, trebuie să fie redusă considerabil. Aceasta este o modalitate economicoasă de a aborda problema. Nu este nevoie de studii sau de alte acțiuni. Putem foarte bine să gestionăm acest lucru și aceasta ne va ajuta să atingem și un nivel mai ridicat de siguranță. Mă întreb dacă Comisia are în vedere acest lucru. Apoi am o întrebare mai simplă. Potrivit legislației în vigoare în momentul de față, cu privire la substanțele chimice, ați putea avea în vedere efectele combinării substanțelor chimice? atunci când stabiliți valori limită și aveți uh, cumva exemple specifice uh, de evaluări deja efectuate. Există studii care să arate că există combinații sau efecte combinate ale substanțelor chimice uh, și care să conducă la impunerea unor niveluri mai stricte de expunere. Mulțumesc! Corin Lepaj acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mă bucur uh, că uh, DG Mediu a, abordează acest subiect care este extrem de important și aș dori să asigur Comisia de disponibilitatea noastră de a colabora pentru a avansa cât mai rapid cu putință. Uh, concluziile comunicării din uh, mai 2012 uh, mă conduc uh, spre câteva observații. Spuneți în primul rând că va exista un grup de lucru ad hoc alcătuit din reprezentanți ai autorităților competente și organizațiilor asociate, pentru că aceasta asigură transversalitate între agenții. Întrebarea mea este dacă vă gândiți să asociați și factorii de interes. Mă gândesc la ONG-uri sau la asociațiile reprezentative obiective ale industriei. Și uh, uh, Credeți că acest grup ad hoc uh, ar putea să facă legătura cu Parlamentul pentru a-i prezenta cu regularitate uh, lucrările sale? Pe de altă parte, Comisia prevede elaborarea unor linii directoare pentru a promova o abordare coerentă a amestecurilor prioritare și în acest sens aș dori să vă rog să ne dați mai multe precizări cu privire la modul în care doriți să puneți în aplicare în practică aceste linii directoare. Pe de altă parte, comunicarea nu înlocuiește regulile existente. Și uh, nu, aceasta nu trebuie să aducă obligații noi pentru întreprinderi aceste linii directoare? Cum vor permite ele uh, abordarea amestecurilor celor mai periculoase, care trebuie să fie prioritare? Al doilea grup de întrebări se referă la aspectele urgente. Spre sfârșitul intervenției dumneavoastră, ați spus că vreți să luați măsuri, unele măsuri imediate. Puteți să fiți puțin mai, uh, mai exact legat de aceste măsuri urgente? și uh, sunt de acord și cu colega noastră care spunea că avem deja foarte multe elemente în numeroase cazuri. Apoi, uh, raportul privind toxicitatea amestecurilor a arătat că există un număr redus de produse cu efecte nocive și atunci poate că ar trebui să avem acțiuni urgente cu privire la acest număr redus de produse toxice, astfel încât să reducem expunerea și consecințele expunerii asupra sănătății publice. Oricum ar fi, mă bucur foarte mult uh, că lucrăm la metodele de evaluare și în interesul concetățenilor noștri, cred că cel mai important este să acționăm concret pentru ca cetățenii noștri să vadă măsuri concrete și precise uh, pe marginea unui subiect uh, care devine tot mai important în multe țări membre. Carl Schlitter, vă rog. Mulțumesc erați aici în 99? Înseamnă că vă amintiți de comunicarea privind receptorii endocrini. Eu nu sunt mulțumit și cred că nici dumneavoastră nu sunteți mulțumit de situația actuală. Aș fi foarte trist dacă peste 13 ani uh, vom uh, mai discuta despre acest subiect și doamna Veslund are un raport în acest sens. Îmi uh, va părea rău dacă nu vom avea măsuri concrete pentru gestionarea amestecurilor chimice. Mi-e puțin uh, teamă de această abordare. Întotdeauna vreți date solide, necontestabile, uh, date științifice, înainte să întreprindeți acțiuni legislative concrete. Acum depinde de mm, datele științifice pe care le urmăriți. Aici uh, am un raport al Universității din Göteborg care explică foarte bine un lucru. Dacă vrem să evaluăm ecotoxicitatea și efectele, uh, putem să le cumulăm. Chiar dacă modul de acțiune este diferit, pot exista chiar efecte cumulate sau sinergetice. Deci există deja o marjă de siguranță în ceea ce privește efectele de toxicitate. Iar atunci când avem amestecuri, trebuie să creștem nivelul. Dacă, de exemplu, avem combinații uh, de, de, de mai multe uh, substanțe chimice, efectul, uh, trebuie să, efectul cumulat trebuie să fie mai mare până când se confirmă uh, siguranța. Deci dacă se amestecă substanțe chimice, marja de siguranță uh, trebuie să fie mai ridicată, deci să fie un fel de povara dovezii uh, inversată. Sau sarcina probei inversată. Sigur că comunicarea dumneavoastră conține lucruri utile și interesante, însă noi nu vrem uh, să așteptăm 13 ani. Trebuie să ne protejăm mult mai bine sănătatea și de aceea mă aștept la uh, acțiuni concrete pentru a gestiona aceste efecte combinate ale substanțelor chimice acest studiu al comis, uh, pen, realizat pentru comisie nu este foarte aprofundat și îmi pare rău să aud acest lucru, dar sper că Consiliul Nordic va avea mai multe sugestii. Satu Hasim. Mulțumesc pentru, mulțumesc și comisiei pentru răspunsuri. Sunt de acord cu doamna Veslund că ar trebui să, să aplicăm principiul precauției. Prima mea întrebare are legătură cu declarația profesorului Cortenkamp unul dintre autorii studiului comandat de comisie. Dumnealui spune că, comuni- că din uh, comunicarea comisiei uh, lipsește un lucru pentru că există informații despre valorile prag doar pentru un număr mic de uh, substanțe chimice. În plus, au fost deja spuse foarte multe cu privire la efectele combinate ale substanțelor chimice. Însă aș vrea să subliniez că se pare că Comisia este mai clară atunci când spune că pot să existe efecte combinate, uh, dar și moduri de acțiune uh, independente este vorba de efecte care afectează uh, ecosistemele și speciile de mm, animale și plante sălbatice. La fel uh, s-a discutat și în cazul sănătății umane. De ce lucrurile sunt mai clare atunci când vorbim despre riscurile pentru ecosisteme și specii de animale decât când vorbim despre sănătatea omului? Uh, în al treilea rând, uh, vorbiți despre necesitatea unor studii mai aprofundate și uh, intenționați să coordonați uh, diferite uh, acte legislative și linii directoare. Acestea uh, nu sunt măsuri atât de stricte. Credeți că aceste măsuri uh, care nu au caracter obligatoriu sunt suficiente? sau poate că trebuie să schimbăm legislația actuală. Ce credeți? Mulțumesc! Vielen Mulțumesc! Nu mai sunt alte intervenții. Atunci dau uh, cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Ja, schönen Dank. Um, I'll try to group the questions a little bit. Voi încerca să grupez uh, întrebările. Uh, Dați-mi voie să încep cu primul calup, calup pentru care vă mulțumesc. Este într-adevăr uh, foarte interesant, uh, a fost interesant să ascult aceste întrebări pentru că acestea au evidențiat limitările pe care le au uh, comunicările noastre. Ați vorbit despre principiul precauției este clar că îl susținem și susținem aplicarea sa atunci când este necesar și posibil. Și voi încerca să vă explic de, de ce credem că elementele actuale nu ne permit uh, să avem o aplicare categorică a principiului precauției, ci avem nevoie de o experiență suplimentară și de date suplimentare. Dați-mi voie să revin la, acum la întrebările mai ușoare, referitoare la organizarea muncii. Cum va funcționa acest grup de lucru? Noi uh, am convocat o primă reuniune a autorităților și agențiilor agențiilor uh, relevante, dar și ale serviciilor comisiei, pentru a discuta uh, care va fi procedura de lucru și cum putem asigura transparența uh, pentru părțile interesate. Uh, poate că vom uh, invita și reprezentanții ai uh, ONG-urilor uh, sau ai industriei. Nu am inclus aceste lucruri în comunicare, deoarece necesită o discuție mai detaliată. Uh, și asta nu pentru că nu vrem să fim deschiși și transparenți, ci pentru că subiectul a fost dificil. Dacă am fi avut uh, foarte mulți uh, oameni uh, uh care să discută pe marginea unui subiect atât de dificil, ar fi fost foarte greu de gestionat. Așadar, ne-am uh, întâlnit cu reprezentanți ai diferitelor servicii ale Comisiei pentru a discuta cum putem organiza această procedură în mod optim. Dar oricum, uh, dacă doriți, uh, voi raporta acestei comisii cu regularitate cu privire la progresele realizate și vom uh, raporta cu siguranță în scris până în 2015. Deci există această dorință de a fi deschiși și de a implica și alte părți interesate, însă trebuie să ne gândim mai întâi la procedurile concrete și la aspectele practice. Acum să trec la întrebările mai dificile și sper să vă răspund uh, cum trebuie. Acum, în ceea ce privește propunerea Consiliului uh, Nordic, uh, și aplicarea principiului precauției, trebuie să vă spun că din raport și din uh, avizul uh, comisiilor științifice a reieșit că în momentul de față legislația care se referă la uh, amestecurile incidentale este insuficientă. Avem uh, legislație cu privire la uh, pesticide sau biocide care sunt amestecuri create intenționat, dacă vreți. Dar există și uh, alte substanțe chimice uh, amestecuri incidentale care nu sunt reglementate uh, corespunzător. Directiva cadru privind apele conține anumite prevederi, însă nu uh, uh într-un mod cuprinzător. Așadar, avem uh, legislație sporadică care acoperă amestecuri specifice, dar nu întreaga paletă de posibile amestecuri care există. Apoi, uh, datele științifice pot fi grupate în două categorii. Toți oamenii de știință pe care i-am consultat au spus că există numeroase amestecuri la care sunt expuși oamenii și mediul. Însă, este probabil ca o mare parte dintre acestea să nu reprezinte motive de îngrijorare. Pe de altă parte, există cazuri care au fost prezentate în raportul Cordenkamp, care spune că există amestecuri uh, care prezintă motive de îngrijorare. Informațiile științifice care ne-au fost puse la dispoziție nu ne permit însă să um, evaluăm amploarea problemei. Există un consens științific că o mare parte din aceste amestecuri nu pun probleme. Deci există o zonă gri în care trebuie să colectăm mai multe date pentru a cunoaște amploarea problemei. și abia apoi vom putea aplica în mod sistematic uh, comunicarea Comisiei și principiul precauției abia după ce vom fi evaluat uh, dimensiunea problemei. Apoi, pe bună dreptate, se spunea că amestecurile se comportă diferit sau au un impact toxic diferit în funcție de mm, impactul pe care l-au asupra oamenilor sau asupra mediului și este un lucru pe care trebuie să-l avem în considerare în abordarea noastră. Comitetul uh, științific uh, spune că efectul combinat uh, al concentrațiilor relevante asupra mediului poate fi unul important. Uh, iar uh, pentru sănătatea umană, dacă concentrațiile sunt foarte mici, atunci nu ne așteptăm la un efect cumulat. Există elemente pe care trebuie să le analizăm uh, mai aprofundat iar pe de altă parte, nu putem uh, determina foarte clar magnitudinea problemei. De aceea am spus următorul lucru. Contrar uh, comunicării privind uh, problemele endocrine din 1999, am spus că nu trebuie să venim cu recomandarea de a face studii științifice suplimentare, ci de a propune două acțiuni. Există două acțiuni uh, care nu țin de cercetare și dezvoltare. Vom examina amestecurile efective și le vom lua ca punct de plecare pe cele identificate în raportul profesorului Cordenkamp. Camp și apoi aceste amestecuri vor fi analizate de Comitetul Științific și asta pentru a identifica studii de caz. De aceea, credem că aceasta este o abordare adecvată. chiar dacă nu putem încă stabili care este dimensiunea problemei. Sigur că există dificultăți în a controla expunerea la amestecuri. Profesorul Cordenkamp ne-a furnizat tehnici de a face acest lucru. Însă aceasta uh, nu reprezintă neapărat o problemă. Problema ține de managementul riscurilor, pentru că trebuie să alegem ce component sau ce componente din amestec uh, trebuie să fie gestionate uh, mai atent din punctul de vedere al riscurilor decât altele. Uh, deci trebuie să avem o abordare de la caz la caz. Uh, după ce vom uh, câștiga mai multă experiență. Experiență care deocam, pe care deocamdată nu o avem. În ceea ce privește liniile directoare, acestea nu reprezintă principala noastră acțiune vom dezvolta linii directoare în două domenii. În programul pentru pesticide, EFSA dezvoltă linii directoare cu privire la mm, toxicitatea amestecurilor, iar pentru biocide, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice va trebui să facă ceva similar, dar la o scară mai largă. Noi vrem să ne asigurăm că liniile directoare pornesc de la concepte similare. și vom elabora de asemenea linii directoare care să poată fi folosite în orice cadru legislativ dacă acel cadru va presupune evaluarea amestecurilor. Dar nu aceasta este principala intenție a acțiunilor prevăzute de comunicare. În primul rând, trebuie să completăm lacunele de informații uh, și să luăm amestecuri reale pentru care există deja dovezi. Vom încerca să evaluăm riscurile acestora și vom determina uh, cum se va face evaluarea riscurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Carl Schlüter are cuvântul acum vreo 60 de minute, pentru că atâta mai avem la dispoziție. Da, mm, e un vis de-al meu. Am câteva întrebări, spune domnul Schlüter. Ați recunoscut că trebuie să știm mai multe despre efectele acestor substanțe chimice și cred că uh, veți uh, merge în fața celor uh, responsabili la Comisia de Orizont 2020 și veți exprima exact asta. Apoi, când veți organiza conferința și veți invita um, participanții, nu repetați greșeala care e comisă de atâtea ori în atâtea dosare. Că industria are 80-90% din locuri alocate la conferință. Să țineți cont și de micile întreprinderi și să țineți cont de ONG-uri, deci o treime ONG-uri, o treime IMM-uri, o treime cercetători și oameni de știință, ca să fie o prezență echilibrată. Eu uh, sunt chimist și la, un, la școală am făcut uh, câteva experimente și rămășițele erau aruncate la chiuvetă. Uh, dar, la un moment dat, într-o bună zi, a apărut un nor uh, care ne făcea să nu mai putem respira în laborator. Și am vrut să vedem ce s-a întâmplat în chiuvetă. Uh, ei bine, cu niște componente netoxice uh, reușiserăm să creăm uh, un mare, o mare componentă foarte toxică. Și după ce am uh, studiat acest fenomen, am realizat că în anumite cazuri, chiar dacă e un amestec accidental, se poate face o previziune, ca să știm ce se poate întâmpla. De exemplu, la chiuveta din bucătărie putem avea sodiu pentru curățarea uh, țevilor și apoi alte substanțe care, dacă intră accidental în contact cu sodiul, pot să genereze anumite efecte, dar efecte pre, uh, care pot fi uh, prevăzute. Deci există predictibilitate. Este foarte dificil să uh, avem un nivel uh, sigur de expunere pentru orice substanță chimică obișnuită și cu atât mai greu pentru un potențial amestec de substanțe chimice. Cred că e nevoie de un uh, principiu al precauției aici, pentru că uh, dacă știința ar fi să stabilească singură toate aceste marje, ar înghiți întreg bugetul comunitar. Așa că trebuie să acționăm cu măsură, pentru că altfel nu facem altceva decât să cheltuim toți banii pe stabilirea acestor marje. Deci abordarea trebuie să fie logică. Mulțumesc! Mai doriți să spuneți ceva, să reacționați? Se adresează președintele către reprezentantul comisiei. Dacă e voie, cu drag. Mulțumesc! Da, o abordare echilibrată, într-adevăr. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. De fapt, aceasta este și abordarea pe care uh, a luat în ultimul timp Comisia în momentul în care își formulează grupurile de experți, pentru că vrem să avem echilibru la nivelul reprezentativității. Eu cred că e necesar să fie reprezentate toate grupurile de interese uh, Și, din nou, subliniez că mecanismul prin care facem asta e unul care trebuie finisat. În ceea ce privește accidentele în gospodării, există o acțiune care e întreprinsă acum în cadrul regulamentului de clasificare și etichetare. Vrem armonizarea informațiilor care trebuie să fie transmise centrelor uh, naționale pentru intoxicații. Și dacă într-adevăr e vorba de o problemă de sănătate, apare o problemă de sănătate, um, aceasta trebuie semnalată la centrul de intoxicații. Și acum uh, vrem să lucrăm pe acest regulament uh, pentru a impune un mecanism de schimb de informații pe acest subiect între statele membre. Pentru a vedea exact în ce măsură se manifestă o anumită problemă cu uh, componentele chimice uh, Uh, și pentru ca mai apoi să putem reacționa. Sigur că se pune întrebarea cum să reacționăm. Putem să reacționăm la nivelul clasificării sau poate trebuie să ne amplificăm abordarea. E un uh, subiect bun de analizat. În ceea ce privește nivelul de siguranță, eu înțeleg foarte bine ce vreți să ne spuneți și nu cred că ar trebui să pierdem din vedere faptul că REACH stabilește un nivel de siguranță pentru fiecare produs chimic, dar um, până la urmă trebuie să ținem cont că acesta este un element inovator. Deci există informații pentru fiecare produs chimic. Și acest lucru poate să fie un punct de pornire, pentru că avem informația despre produsul chimic individual și apoi putem să vedem, uh, utilizând uh, Uh, tehnici uh, detaliate în raportul Kortenkamp, care ar putea fi efectul toxic al unei mixturi. Poate credeți că acțiunea e mai lentă decât uh, v-ar plăcea, dar ideea este că noi acum vrem un studiu caz după caz, care este și uh, sprijinit de regulamentul REACH, și să sperăm că vom continua să colectăm uh, informații și să mandatăm uh, industria să ofere informațiile necesare la ECA, astfel încât să putem să vedem care sunt uh, marjele de siguranță pentru fiecare produs chimic individual și apoi să estimăm care este potențialul efect al amestecurilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și eu, domnule uh, Janssen. Uh, mulțumesc și celor care au participat. Dragi colegi, am parcurs ordinea de zi pentru ziua de azi. Suspend reuniunea până mâine. Mâine continuăm la ora 10 cu doctorul Edmund Stoiber. E responsabil de debirocratizare. El este șeful uh, unui grup de lucru. Va fi o dimineață foarte interesantă. Vom asculta uh, lucruri din raportul său final. Va avea loc un schimb foarte interesant de opinii. O seară plăcută tuturor. Mâine ne revedem la ora 10 fix în această sală. La revedere!